au um, fost departe de țara lor 300 de ani, să se întoarcă sau să călătorească liber spre țara lor și apoi să transmită ideile europene uh, în Ucraina. Mulțumesc, are cuvântul doamna Andrichena.